Domnul Remo Sernagiotto va părăsi eh, grupul PPE și se va alătura grupului ECR eh, începând de astăzi, 7 iulie 2015.